Bună seara, doamnelor și domnilor! Am un scurt anunț de făcut la începutul lucrărilor noastre. Am primit o solicitare din partea grupului PPE, din partea grupului socialiștilor și democraților și din cadrul Parlamentului European, precum și din partea ECR, a Europei Libertății și Democrației și a Verzilor E vorba de, propunere de propuneri de numiri în comisii și delegații. Lista acestor uh, propuneri uh, va fi inclusă în procesul verbal al acestei ședințe. Dacă nu aveți nicio obiecție, înainte de aprobarea acestui proces verbal, propunerile de numire vor fi considerate aprobate. Și trecem acum la următorul nostru punct de pe ordinea de zi. O întrebare